și domnilor. Ladies and gentlemen, good. Bună ziua. Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Afaceri Juridice. Vreau să răspund bun venit domnei Iurova, comisar european, căreia o să-i mai urez odată bun venit puțin mai târziu. Înainte de asta însă adoptăm ordinea de zi, care am adus niște modificări. Punctul 5. Votul pe textul convenit pentru procedura europeană pentru cereri cu valoare mică, unde raportor este doamna Geringer, va avea loc mâine, după sesiunea în cameră. Apoi mai avem proiectul de raport al doamnei Rozier privind indicarea de origine pentru produsele agricole de la punctul 7, care este amânat, și la fel și proiectul de raport al domnului Karim privind uh, proporționalitatea și subsidiaritatea de la 8 și acesta este amânat. Vreți să mai modificăm ceva sau aveți obiecții față de ce am modificat? Văd că nu vrea nimeni, prin urmare Considerăm ordinea de zi adoptată. Vă rog să vă asigurați că aveți uh, cardul de vot la dumneavoastră, pentru că la ora 4 și mâine dimineața din nou vom trece la vot. Avem apoi uh, procesele verbale ale reuniunilor din 15-16 iunie. Dacă nimeni nu se opune sau nu obiectează până la sfârșitul reuniunii de astăzi, aceste procese verbale se consideră a fi adoptate. Trecem, deci, la punctul 4, și aici am onoarea de a-i bun venit domnului comisar Iurova la dialogul structurat între Parlamentul European și Comisie. Această cooperare între Parlament și Comisie, în special în domeniul justiției, a variat de-a lungul timpului și s-a schimbat anul trecut, având în vedere abordarea uh, dată de noua Comisie Reglementării există un număr mai mic de propuneri legislative decât uh, existau în trecut, ceea ce însă nu înseamnă că am fost lipsiți de activitate. Am înregistrat o serie de evoluții în ceea ce privește regulamentul privind insolvabilitatea și trialogul social referitor la procedura europeană pentru cereri cu valoare redusă, care urmează să fie supusă la vot mâine. Știu că negocierile referitoare la propunerile de documente publice vor începe săptămâna viitoare. În ceea ce privește noile propuneri, așteptăm propunerea Comisiei pentru reformarea regulamentului Bruxelles 2. Știți de asemenea că această comisie este foarte dornică să stabilească standarde minime comune pentru procedurile comune la nivel european prin urmare, sugestia mea este să începem acest schimb de opinii, dând cuvântul doamnei comisar, pentru a-i permite să-și prezinte poziția, după care vom avea o discuție cu membrii comisiei. Doamna Ioroba, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membrii, doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta prioritățile Comisiei pentru anul viitor. Înainte să trecem însă la viitor, haideți să vedem ce s-a întâmplat în ultimul timp. Vreau să mulțumesc Comisia juri și în special doamnei Geringer, în calitate de raportor, precum și raportorilor din umbră, domnul Buda în special, pentru acordul referitor la propunerea privind cererile cu valoare dedusă pe care veți vota după schimbul nostru de opinii. Este un pas înainte important care va îmbunătăți accesul la justiție în cauzele transfrontaliere, comerciale și civile pe baza acestui rezultat. Și acum urmează să se înregistreze evoluții și în dosarele uh, rămase în continuare deschise sunt sigură că și în ceea ce privește echilibrul de gen în Consiliile de Administrație vom înregistra progrese, lucrurile evoluează bine și cu sprijinul dumneavoastră voi face eforturi să-i conving pe aceia dintre statele, acele dintre statele membre care încă nu s-au hotărât. Președinția luxemburgheză a stabilit o abordare generală fezabilă pentru octombrie, Consiliul din octombrie, pe baza căreia putem iniția trialoguri și uh, o putem finaliza până la uh, um, sfârșitul acestui an. Aceasta este o veste bună și pentru companii și pentru femei. În ceea ce privește acceptarea anumitor documente publice, prima discuție tehnică a avut deja loc și primul trialog urmează să Uh, aibă loc peste două zile. Trebuie să ne păstrăm un nivel ridicat de ambiții și să ne asigurăm că această propunere reduce birocrația inutilă și simplifică viața cetățenilor și a companiilor. Regulamentul va elimina sistemul apostilei în trei statele membre, însă documentele cheie pentru companii trebuie să rămână în domeniul de aplicare, în special cele care indică forma juridică a companiei și cine este autorizat pentru a reprezenta. Comisia este deschisă la o colaborare cu Parlamentul și Consiliu pentru a avea un bun rezultat până la finele anului. În ceea ce privește regulamentul referitor la regimurile matrimoniale și uh, consecințele uh, în ceea ce privește parteneriatele înregistrate, anul trecut statele membre au examinat propunerile de text și uh, această examinare va fi încheiată până la finele anului pentru a vedea dacă e posibil să se ajungă la unanimitatea necesară. Facem eforturi cu președinția luxemburgheză pentru a îndeplini acest angajament. Mă bucur să constat că săptămâna trecută Parlamentul a adoptat raportul dumneavoastră privind uh, revizuirea directivei referitoare la drepturile acționarilor, o contribuție importantă pentru a consolida transparența atât de necesară în acest domeniu. Știu că dezbaterea a fost foarte dificilă în Comisia Jurii și vă mulțumesc Mulțumesc domnului Coferat în calitate de raportor și tuturor raportorilor din umbră pentru eforturile făcute pentru a ajunge la acest compromis, care reprezintă o bună bază de negociere. Sunt sigură că veți reuși să ajungeți la o soluție de compromis și ce, în ceea ce privește propunerea referitoare la societățile cu, un sing- cu răspundere limitată cu un singur membru. Am subliniat importanța acestei propuneri. După părerea mea, aici este vorba despre a deschide uh, piața unică și de a permite noilor companii și IMM-urilor să um, îi exploateze potențialul la maxim. Trebuie să simplificăm normele în domeniu de câte ori e posibil pentru a încuraja pe întreprinzătorii noștri să acționeze cu curaj la nivel european. În această propunere sunt armonizate condițiile pentru înregistrarea și funcționarea companiilor cu un singur membru în UE. Companiile astfel vor putea fi înregistrate mai repede. Există și un formular online cu capital minim de 1 euro și totuși acest lucru să se facă într-un mod absolut um, securizat. Acestea sunt cele două principii cheie pe care vă rog să le aveți în vedere. Această înregistrare online la nivel transfrontalier va fi un prim pas în ceea ce privește digitalizarea legislației europene online pentru a facilita extinderea potențialului pieței unice digitale. Compromisul Consiliului oferă soluții promițătoare pentru multe dintre chestiunile menționate de Parlament. De exemplu, 16 state membre au deja un sistem de înregistrare online și și-au folosit experiența pentru a introduce clauze de salvgardare în discuțiile din Consiliu, unde s-au adus și o serie de clarificări. Reprezentanții angajat participarea angajaților și codul muncii nu trebuie să fie acoperite și toate aspectele care țin de legislația antispălare de bani trebuie să rămână neschimbate. Există o serie de elemente care au fost eliminate din text și statele membre trebuie să hotărască ce se întâmplă cu ele, adică, exact ca și în momentul de față, statele membre pot să uh, Uh, permită sau să păstreze împărțirea locurilor în Consiliu. Dar știu că există o serie de preocupări în Parlament și uh, evident că pe termen mediu trebuie să găsim uh, o modalitate pentru a rezolva și această problemă a locurilor. Pe scurt, în ceea ce privește directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor. Pe 9 iulie anul acesta, statele membre trebuiau să transpună această legislație și, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat peste tot. Am reamintit ministrilor de justiție importanța implementării uh, acestei directive în cadrul Consiliului de săptămâna trecută, pentru că este un lucru important pentru legislația noastră privind soluționarea litigiilor online, care va intra în funcție pe 9 ianuarie 2016. Sper că rețeaua de puncte de contact vor acoperi, va acoperi cel puțin 90% din populația europeană. Se creează acum un, o rețea de puncte de contact pentru a ajuta consumatorii și companiile din UE uh, atunci când folosesc această platformă. În majoritatea statelor membre înțeleg că există centre de uh, Um, centre pentru protecția consumatorilor care se vor transforma în puncte de contact. Procedura insolvabilității este undeva între trecut și viitor. Apreciez adoptarea um, procesului de reformare a legislației de către Parlament. Cu toate acestea, trebuie să mai fie făcute încă multe alte lucruri Există un raport al celor cinci președinți care de curând a identificat diferențele pe fond care rămân la nivelul legislației insolvenței în statele membre ca parte a blocajelor care împiedică integrarea piețelor de capital. De aceea, Comisia evaluează eficiența sistemelor actuale și efectuează un studiu comparativ în ceea ce privește aspectele din procedurile naționale de eh, insolvență care nu sunt acoperite în recomandările actuale. Odată ce studiul și evaluarea vor fi finalizate, Comisia va hotărâ care este instrumentul necesar pentru a rezolva aceste divergente. Știu că țineți foarte mult la uh, aspectele care țin de protecția familiilor și copiilor. Comisia evaluează aplicarea uh, regulamentului Bruxelles 2 și intenționez să prezint o propunere revizuită în prima jumătate a anului următor. Cunoaștem cu toții neajunsurile actuale pe care trebuie să le abordăm și în acest sens am avut o, bună, o discuție consistentă cu miniștrii săptămâna trecută la Consiliul Disputele familiale transfrontaliere durează prea mult, de multe ori, și de aceea încercăm să îmbunătățim procedura, să înlăturăm barierele în calea recunoașterii și executării hotărârilor privind custodia copiilor din aceste familii. Aș dori ca revizuirea regulamentului Bruxelles 2 să consolideze încrederea reciprocă nu toate jurisdicțiile au proceduri de executare eficiente, având în vedere specificitatea procedurilor din domeniul dreptului familiei. La fel, există diferențe la nivelul normelor naționale în ceea ce privește audierea copiilor și acestea sunt invocate pentru a refuza acceptarea hotărârilor din celelalte state membre. Trebuie să recunoaștem diferențele între tradițiile juridice, e adevărat, dar trebuie să facem eforturi pentru a îmbunătăți situația copiilor. În mare parte, majori, activitatea pentru anul viitor se va axa pe strategiile pentru piața unică digitală. Obiectivul Comisiei este să garanteze un mediu care să ajute companiile și să le consolideze încrederea în piața digitală alături de cea a consumatorilor pentru a exploata la maxim potențialul acestei piețe digitale unice. Prea puțini consumatori fac achiziții transfrontaliere online și prea puține companii, în special IMM-uri, își oferă în prezent bunurile și serviciile la nivel transfrontalier online. Există un sistem juridic fragmentat la nivel european, acesta fiind unul dintre motive pentru aceste situații. Apoi mai avem și dreptul contractual, în special pentru IMM-uri, care n-ar trebui să sufere, să suporte costuri suplimentare și să uh, Um, acționeze într-un mediu nesigur datorită legislației contractuale divergente. Trebuie să înțelegem care este plus valoarea adusă de piața unică dacă există niște norme solide de protecția consumatorului. Încercăm să armonizăm normele pentru achizițiile online de conținut digital și uh, drepturilor contractuale cheie pentru vânzări interne și transfrontaliere de bunuri uh, fizice. Există o oportunitate destul de mare pentru aceste eforturi, dar trebuie să înțelegeți că pe termen lung noi dorim să existe o coerență între regimul pentru tranzacțiile online și offline și de aceea trebuie să facem legătură cu activitatea legată de revizuirea legislației privind consumatorii. Aceasta, după părerea mea, este o abordare graduală. Uniunea Europeană garantează deja um, existența unei legislații privind protecția consumatorilor uniforme în domenii cheie, cum ar fi informații precontractuale și dreptul de retragere prin uh, în directiva recentă privind drepturile consumatorilor. Mai există însă domenii, cum ar fi căi de atac în cazul bunurilor defectuoase, unde există doar niște norme minime la nivel european și, uh, în plus, în ceea ce privește conformitatea și căile de atac pentru produsele digitale, nu există uh, Uh, norme unitare. Vrem să avem un proces de armonizare țintit pentru a rezolva acele norme contractuale obligatorii pentru vânzările de bunuri fizice online și offline, inclusiv drepturile consumatorilor în cazul în care aceștia primesc produse digitale defectuoase. Vrem să fim cât mai deschiși și mai transparenți posibil în procesul de elaborare a acestei propuneri și să lucrăm îndeaproape cu toți factorii implicați. Pentru a ne asigura că lucrurile se rezolvă așa cum ne dorim. În raportul dumneavoastră privind legislația um, Comune Europeană de Vânzări, ați identificat o serie de provocări cheie și vreau să folosesc experiența dumneavoastră pentru a structura noua propunere. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you, Commissioner. Uh, before... Mulțumim, domnule comisar. Înainte să deschidem sesiunea de întrebări și răspunsuri, aș vrea să-i urmez bun venit doamnei McGuinness, mediatorul Parlamentului European pentru răpirile internaționale de copii între părinți, căreia am să-i dau cuvântul după uh, ce dau cuvântul coordonatorilor și membrilor comisiei noastre, care vor pune o serie de întrebări. Începem cu doamna Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Äh, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea activității consistente pe care o depune lucruri pe care le-am discutat deja anul trecut, anul trecut și care arată care sunt prioritățile dumneavoastră. Aș avea câteva observații și întrebări. Ați vorbit despre dreptul privind insolvența și despre eforturile dumneavoastră de a examina procedurile de faliment. Aș vrea să vă sugerez să vă uitați mai atent la uh, falimentul privat în anumite țări nu există astfel de proceduri în ceea ce privește falimentul persoanelor fizice. Și vreau să întreb care sunt uh, abordările uh, Comisiei în acest sens. Există uh, un caz actual din Spania unde uh, ocupanții unei case au devenit chiar uh, Ocupanta unei case a devenit chiar primărița Barcelonei. Este un domeniu în care uh, trebuie uh, obținute progrese. Apoi, uh, în ceea ce privește femeile în poziții de conducere, um, este îmbucurător ceea ce a spus dumneavoastră și nu pot decât să vă rog să ne spuneți ceea ce, ce putem face noi în calitate de eurodeputați astfel încât uh, să um, ducem înainte acest subiect împreună cu președinția luxemburgheză. Și aici nu mă refer doar la subiectele tehnice. Apoi, uh, apoi drepturile uh, acționarilor. Um, se va discuta despre acest lucru împreună cu doamna Coferati. Vă rog să preluați ca idee atunci când vă, veți începe negocierile, rapoartele trebuie coordonate, rapoartele din fiecare țară. Și asta a reprezentat un semnal puternic al Parlamentului. Și în al patrulea rând, un lucru cel mai, lucru cel mai important, acele SRL-uri cu asociat unic, am fost foarte atent la ceea ce ați spus, ați vorbit despre înregistrările online. Deci, aceste SRL-uri cu asociat unic reprezintă un capitol pe care îl abordați cu precauție. Și aici vreau să vă întreb ce se, va, ce se mai poate face exact, pentru că diavolul este ascuns în detaliu. Iar apoi o altă întrebare, ce vreți să faceți în capitolul interconectării înregistrărilor afacerilor? cred că în acest domeniu mai sunt foarte multe lucruri de făcut. În acest context este important pentru mine să știu dacă um, a, dacă aveți în vedere rădăcina tuturor răutăților, um, rădăcina răului și anume acea directivă numărul 14, în principiu aici problema este că nu există reguli, reguli în ceea ce privește mutarea sediului uh, companiilor. Deci aici sunt uh, lucruri pe care, de care comisia ar trebui să se ocupe în ceea ce privește sediile SRL-uri, uh, SRL-urilor cu asociat unic. Mulțumesc! Mulțumesc! Eh, dacă permiteți, eh, aș propune să preluăm mai multe întrebări. Domnul Radeț? Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată și aș vrea să vă atrag atenția asupra două subiecte de care mă ocup. În primul rând, abordarea generală a Consiliului uh, de luna trecută în ceea ce privește recunoașterea unor documente oficiale în UE. Uh, e vorba de persoane care se mută dintr-un stat membru în altul, care, persoane care pierd foarte mult timp când vine vorba de recunoașterea reciprocă a acestor documente. Iar abordarea generală promite progrese în, această, uh, în acest domeniu. Consiliul a uh, restricționat sfera de aplicare a regulamentului și a exclus o serie întreagă de documente pe care Comisia și Parlamentul le propuseseră. Nu mai sunt decât patru formulare um, acoperite, iar celelalte va trebui să fie traduse, lucru care va costa, bineînțeles. Care este părerea dumneavoastră față de acest subiect și cum uh, plănuiți să simplificați procedurile. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, forumul cu privire la drepturile copiilor de la începutul lunii iunie, vreau să vă atrag atenția asupra practicilor um, tribunalelor din anumite state membre care permit adopțiile fără consimțământul părinților biologici. Acest lucru afectează cuplurile mixte deci cu părinți venind din țări diferite. Problema este că există prevederi diferite în jurisdicții diferite. După cum știți, unul dintre părinți care își are domiciliul în alt stat membru, într-un stat membru test, este în dezavantaj. Ce va face Comisia Europeană pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Bruxelles 2. Și um, care vor fi amendamentele pe viitor care vor uh, acoperi acest subiect? Mulțumesc. Domnul Autala, mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, câteva întrebări. În primul rând, am fost uh, numită raportor cu privire la dreptul administrativ și din câte știți, există uh, solicitarea din partea apartament, uh, Parlamentului către ombudsman să se aprecie asupra acestui subiect. Vreau să vă spun că Parlamentul, conform unor poziții din trecut, lucrează la, o, la un uh, proiect de propunere pe care îl va discuta cu cabinetul vicepreședintelui Timmermans. Din câte înțeleg, domnia sa și comisia nu au obiectat cu privire la înaintarea acestei propuneri. Dar întrebarea mea pentru dumneavoastră este, dumneavoastră ați susține măsuri pentru a sprijini această solicitare a Parlamentului? Bineînțeles, în legătură cu uh, propunerea legislativă. Poate că vreți să ne oferiți uh, un sfat cu privire la modul în care putem promova această inițiativă. Poate că în comisie și în statele membre mai trebuie lucrat la acest subiect. Părerea mea este că este nevoie, la nivel general, de o astfel de legislație administrativă, cu privire la administrație uh, generală. Mi-aș dori să vă putem atrage de partea noastră, stimată doamnă comisar. Apoi, antevorbitorul a spus despre a vorbit despre acele SRL-uri cu un singur asociat. Cu cât aflăm mai multe despre propunere, despre această propunere, cu atât mai multe uh, rețineri apar. În primul rând, în ceea ce privește evaziunea fiscală și angajarea fictivă a unor persoane. Una dintre concluzii ar fi că uh, poate că este nevoie de uh, o examinare a statul quo-ului în acest domeniu și a modului în care companiile pot aborda această uh, problemă în funcție de, bineînțeles, în funcție de sediul uh, companiilor respective. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Costa. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc, doamnei comisar. Uh, mai întâi uh, câteva lucruri despre programul REFIT. Este un program necesar în ceea ce privește procedurile legislative. Deci este de dorit să reducem birocrația, însă trebuie să avem în vedere și uh, protecția drepturilor angajaților, care nu trebuie să fie considerată o birocrație în plus. Sunt uh, anumite uh, reguli în favoarea angajaților care pot cădea sub incidența acest acestei reforme refit. Și aici mă refer la protecția sănătății a angajaților. Cum vreți ca aceste drepturi să rămână valabile în ciuda reformei plănuite? Apoi în contextul salariului minim. Um, și salariul minim este considerat a fi o cauza suprareglementării? Oare anumite lucruri care sunt legate de drepturile sociale. Nu, sunt, nu fac obiectul negocierilor uh, partenerilor sociali. Deci nu cumva se intervine în autonomia negocierilor uh, contractelor colective. Apoi, raportul menționat mai devreme, am reușit la Comisia Jurii să uh, obținem un consens larg politic, care a fost decis și la nivel de Parlament, și aici aș vrea să aflu de la dumneavoastră cum vedeți viitorul um, drepturilor de autor și cum vedeți semnificația creatorilor de cultură în Europa în contextul reformei drepturilor de autor. Pe viitor, la comisie, oare nu trebuie Uh, luate în considerare aceste drepturi ale creatorilor de cultură, fără a se restricționa accesul la internet. Și apoi, mărirea numărului de judecători la Curtea Europeană de Justiție. Ei bine, acolo uh, trebuie luată în considerare o cotă a femeilor. Deci să se evite dominanța masculină. Mulțumesc. Domnul Pintu? Domnul Pintu? Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am uh, urmărit prezentarea doamnei comisar cu mare atenție și îi mulțumesc pentru activitatea domniei sale. Și acum aș vrea să subliniez două sau trei aspecte pe care consider importante. În primul rând, egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la piața muncii. În multe state membre uh, lucrurile se petrec astfel. Dacă o uh, femeie își dorește să ocupe un uh, loc de muncă, atunci trebuie să renunțe la copii și invers. Dacă o femeie își dorește să-și crească copiii, atunci trebuie să renunțe la locul de muncă și asta este imposibil în secolul al XXI-lea și aici ne dorim o legislație. O legislație care să stabilească condiții egale pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Pentru că, până la urmă, munca reprezintă și o parte, o componentă a demnității umane este nevoie de propuneri legislative care să permită libera alegere între familie, copii și locul de muncă. Este de asemenea important să se stabilească un salariu minim în întreaga Uniune Europeană, ceea ce înseamnă că este nevoie de un plafon pentru remunerare, un salariu minim, sub care nu mai este voie să se scadă, pentru că acest salariu ține de asemenea de demnitatea umană. În nicio țară nu ar trebui să fie permis un salariu situat sub acest nivel minim. Același lucru este valabil și pentru alocațiile pentru copii, pentru că unii copii nici nu sunt protejați atunci când părinții se despart. De aceea ar fi nevoie în întreaga Uniune Europeană de o sumă minimă în ceea ce privește întreținerea copiilor, pensia alimentară. Deci, și în același context, este nevoie de un ajutor minim pentru persoanele care nu mai pot munci, incapacitate. Și un, o ultimă observație, ar fi bine dacă s-ar crea legi care să se refere la SRL-urile cu un singur asociat, pentru că și ele creează locuri de muncă. Prin acele SRL-uri, oamenii sunt integrați în circuitul economic și pe piața muncii și ar trebui să existe stimulente pentru acest tip de companie din partea Comisiei. Ar trebui să se elaboreze o legislație care să permită înființarea acestor SRL-uri cu Asociatul unic în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Cam acestea au, acestea au fost întrebările și acum mai dăm cuvântul doamnei Iurova care va răspunde. Doamne a pánové, teď vás budu ob... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă rog să vă puneți căștile pentru că pentru mine va fi mai ușor să mă servesc de limba maternă, de limba cecă, și asta îmi va permite și să vorbesc ceva mai repede pentru că nu dispunem mult timp. Mulțumesc în ce privește întrebarea doamnei Regner privind uh, dreptul uh, la uh, declararea falimentului. Da, aici există proceduri de insolvență naționale, nu există regulamente transfrontaliere. Deci, trebuie să permitem posibilitatea întreprinderii să se restructureze, nu trebuie să creăm probleme suplimentare financiare Uh, pentru întreprinderi care uh, poate nu au avut uh, noroc în lumea afacerilor. Deci, se pare că jumătate din noile întreprinderi într-un termen de 5 ani ajung într-o situație de insolvență. Deci există 600 de uh, declarații de insolvență pe zi în Uniunea Europeană, ceea ce implică zeci de mii de locuri de muncă. Sigur că trebuie să existe principii de bază care se respectă. Nu-mi doresc un micromanagement, nu-mi doresc reguli detaliate în ce privește procedurile de insolvență, dar trebuie să ne punem de acord asupra principiilor generale pentru ca um, problemele sau golurile legislative să nu creeze instabilitate pentru viața unei întreprinderi. Iar în ce privește insolvabilitatea persoanelor fizice, există un program în ce privește um, restrângerea uh, perioadei de îndatorare. Deci, uh, există o diferență față de Statele Unite. Trebuie să uh, ne inspirăm din modelul care reglementează falimentul personal în Statele Unite, pentru că uh, dorim să înaintăm o recomandare în acest sens. Sigur că nu va putea să Uh, fie obligatorie aplicarea în toate statele membre, dar uh, va fi un principiu de bază. În ce privește situația femeilor, promovarea femeilor în consiliile de administrație și în funcțiile de conducere. Există puține state membre care susțin directiva privind uh, promovarea femeilor în consiliile de administrație, Există un stat mare și patru state mici care uh, susțin această recomandare, dar uh, Germania uh, are o legislație în acest sens și am vrut să ne punem de acord și cu celelalte state membre pentru a aplica eventual niște reglementări asemănătoare, pentru a promova femeile talentate, pentru a asigura o diversitate de gen în consiliile de administrație care se dovedește a fi foarte utilă și care contribuie la stabilitatea întreprinderilor pe piață. Deci, vom insista pe lângă guvernele dumneavoastră, pe lângă parlamentele dumneavoastră în acest domeniu. Și va trebui să vedem și versiunea acestui proiect de direcție directivă care prevede uh, promovarea femeii în consiliile de administrație. Nu este uh, neapărat o cotă obligatorie de 40% femei în consiliile de administrație. Iar în ce privește acționariatul, Vă mulțumesc pentru susținerea de care am beneficiat săptămâna trecută la votul din Parlament, pentru că Trebuie să existe o mai mare transparență. Acționarii trebuie să se uh, bucure de o mai mare vizibilitate în ce privește remunerările, tranzacțiile. Trebuie limitate practicile periculoase de tranzacții pe termen scurt, de uh, tranzacții uh, riscante. Despre acesta, de altfel, am discutat în întâlnirea tripartită în ce privește toate țările membre, pentru că este vorba de derogări fiscale, mai ales în ce privește transparența fiscală și noi uh, încercăm să pregătim un nou proiect legislativ, uh, dar în baza unei analize mai aprofundate. Sperăm ca această măsură să poată fi aplicată în cadrul uh, unei legislații mai ample, nu doar în cadrul unei directive privind drepturile acționarilor, dar uh, vom negocia în cadrul întâlnirii tripartite și voi ține seamă de poziția Parlamentului în acest domeniu. În ce privește societățile cu acționar unic, am spus-o în repetate rânduri. Pentru mine există două elemente esențiale. Odată înregistrările online, care trebuie să fie posibile, și un capital minim de un euro. După cum ați spus foarte bine, doamna Regner, diavolul se ascunde în detaliu. Noi uh, am vorbit mult despre această posibilitate, despre elementele de protecție care trebuie să existe pentru ca acest sistem simplificat de înregistrare a noilor societăți să poată să devină funcțional. Va trebui să adoptăm o propunere acceptabilă de a verifica identitatea acționarului. Trebuie să existe și uh, posibilitatea să se efectueze acest lucru în baza unei videoconferințe. Deci, trebuie să existe agenții sau uh, oficii în statele membre care să fie însărcinate cu această obligație. Și trebuie să existe de asemenea alte elemente de protecție pentru ca să nu se abuzeze de acest sistem simplificat de înregistrare. Iar în ce privește transferarea sediului companiilor. Trebuie să evaluăm această problemă. Sunt sigură că unii dintre dumneavoastră uh, au uh, rezerve față de uh, companiile uh, care au uh, sediu dublu în două state diferite, membre ale Uniunii Europene. Deci, depinde de statele membre uh, dacă vor accepta sau nu situația aceasta. Iar în clipa de față, experiența dovedește că atunci când se abuzează de această posibilitate de a avea un sediu dublu, trebuie să uh, fie protejate totuși drepturile salariaților și să se evite pe cât posibil uh, fraudele fiscale, evaziunea fiscală, spălarea de bani. Deci, Poate că ați uh, remarcat că în iunie Consiliul a declarat că nu dorește ca problema sediului dublu să uh, fie cuprinsă totuși în directiva. În ce privește analiza documentelor, Consiliul a declarat că Trebuie să așteptăm prezentarea de către comisie a unui nou proiect mai amplu în legătură cu documentele justificative uh, ale companiilor private, inclusiv în ce privește traducerile în mai multe limbi. Dar în cadrul trialogului, uh, cred că vom putea conferi până la urmă directivei puterea necesară în acest sens. Oricum, această directivă va fi un început al marului, marelui efort de simplificare a prevederilor. În ce privește forumul privind drepturile copilului, uh, uh, și uh, regulamentul Bruxelles 2, noi de, uh, respectăm și Convenția de la Haga în acest sens în care statele uh, membre semnatare sunt obligate să respecte acest element. Noi ne vom concentra pe protecția drepturilor copilului prevăzut în regulamentul Bruxelles 1 bis Eh, care însă nu prevede și adopțiile internaționale. Iar în ce privește dreptul administrativ unic, domnul Timmermans a reacționat pozitiv la această idee. Eu nu mă opun, dar trebuie să existe 3-4 elemente garanții din punctul meu de vedere. Să avem competența legală, că acest lucru este fezabil, în baza unei consultări între statele membre, că este posibil din punct de vedere al conținutului, pentru că noi știm că administrația publică în statele membre se bazează adesea pe tradiții istorice foarte diferite, cu modele mixte de administrare a ă, statului, a orașelor și comunelor. Și, de asemenea, din punct de vedere al insolvabilității, trebuie să vedem dacă vom fi în măsură să respectăm o anumită listă de reguli generale care să garanteze o administrație publică, profesională, care să țină seamă de drepturile cetățenilor. Deci, nu mă opun din potrivă, mă identific, susțin această idee pentru că în uh, țara mea am făcut parte din diverse nivele ale administrației publice. Știu că există și organisme care sunt uh, depășite, care nu s-au modernizat și merită să facem o analiză din punct de vedere juridic și uh, din punct de vedere al consecințelor practice. Deci este nevoie de o asemenea analiză, nu mă opun ei. Iar în raportul Parlamentului uh, acest lucru figurează ca o aspirație pe care o susțin și eu. Iar în ce privește societățile cu acționar unic? Efectuam o analiză detaliată în ce privește drepturile societăților Uh, regulile de uh, rezolvare a litigiilor Domnul Kestner a pus o întrebare de asemenea referitoare la protecția salariaților, directiva privind statutul lucrătorilor. Aici uh, cred că în legislația europeană ă, nu limitează drepturile salariaților, dar fac o observație de ordin general. Dacă în ă, cadrul demersurilor de reformare ă, analizăm amănunțit legislația actuală, dacă nu apar elemente care sunt depășite, care nu mai sunt valabile, care nu contravin dreptului european uh, și care nu sunt menite să creeze confuzie între cetățeni, cred că acele lucruri pot să rămână în vigoare. Doamna Tyson, înțeleg că uh, și-a asumat responsabilitatea de a urmări aceste lucruri, iar din perspectiva mea, uh, care urmărește protecția consumatorului, există o serie întreagă de directive care uh, reglementează diverse elemente, trebuie deja să le analizăm dacă nu cumva conțin și unele prevederi depășite și dacă nu ar necesita la rândul lor o simplificare a textului. Deci va fi o revizuire din punct de vedere al uh, cerințelor actuale și uh, al economiei juridice Trebuie să ă, avem în minte această dorință de o mai bună legiferare și încercăm să demarăm o cooperare în acest sens cu membrii Parlamentului European în cadrul acestui exercițiu refit. Pentru că avem nevoie de feedback pentru a putea decide până la urmă care sunt prevederile legale care necesită o adaptare, o reformare și care sunt prioritățile. Dar alte întrebări se referă la domeniul domnului Oettinger, deci nu voi răspunde la ele. Iar uh, s-a pus de asemenea o întrebare legată de uh, libertatea panoramei. Da, uh, știți că trebuie să protejăm până la urmă autorii. Acesta este punctul meu de vedere. În ce privește Curtea de Justiție, presupun că cifrele și propunerea legată de uh, numărul judecătorilor de la Curtea de Justiție uh, este binevenită pentru că și spețele care ajung la Curtea de Justiție sunt din ce în ce mai numeroase. Nu ține strict de domeniul meu de activitate, dar în ce privește reprezentarea de gen, candidații sunt propuși de către statele membre. Numirile cred că deja uh, au început să fie făcute. Uh, apelurile la adresa justiției sunt uh, numeroase, permanente și în știți că în, uh, instan- în prima instanță întotdeauna uh, numărul femeilor judecători este mai mare cu cât uh, treci la nivelurile următoare crește numărul bărbaților. Dar noi încercăm să luăm și măsuri nelegislative care pe viitor ar putea să susțină directiva privind uh, concediul uh, postnatal, concediul de maternitate, pentru că uh, toți părinții, de fapt, nu doar mamele, să poată să decidă dacă doresc să se uh, ocupe de copii și să uh, solicite concediu parental. Deci nu trebuie să împiedicăm nici pe unii, nici pe alții să facă uz de acest drept. Trebuie să existe până la urmă garantarea unui bun echilibru între viața profesională și viața de familie. Iar până la finele anului vom ști exact uh, care vor fi proiectele noastre și le vom propune spre consultare. În ce privește măsurile nelegislative, anul acesta am făcut o serie întreagă de recomandări statelor membre. Voi menționa uh, una doar legată de uh, situația inegală a femeilor pe piața muncii și uh, de asemenea de posibilitățile de a recurge la sisteme preșcolare de uh, educare a copiilor care să le permită femeilor să revină la locul de muncă mai repede. Iar revin din nou la problema societăților cu acționar unic. Puteți avea încredere în mine. Știu că există și riscuri legate de acest proiect dar din experiența personală voi spune că pentru mine este un element esențial. Dacă cineva în Europa dorește să înființeze o societate, trebuie să uh, îl privim ca pe o persoană care dorește să desfășoare o activitate utilă pentru societate, care își dorește un loc de muncă pentru sine și poate și pentru alții, și să nu-i punem piedici. Trebuie să existe o formulă simplă, eficientă, care să-i uh, creeze șansa de uh, a înființa această societate. Mulțumesc, doamna comisar, și voi da cuvântul doamnei Măghinis, vicepreședinta Parlamentului European. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc colegilor din jurii pentru că îmi permit să particip la audierea de astăzi și să intervin și să mulțumesc secretariatului Comisiei Juri pentru o bună cooperare între birouri. Domnul comisar, ați spus că putem și trebuie să uh, obținem rezultate mai bune și în, în interesul copiilor. E suficient cât să vă mulțumească, însă, într-adevăr, rămân multe de făcut pentru a realiza uh, și a apăra interesele copiilor. Avem regulamentul Bruxelles 2 și suntem deschiși să o revizuim împreună. Există probleme mari acolo Eh, până la elemente de bază cum ar fi interpretarea conceptului de reședință obișnuită a copilului sau conflictul între jurisdicții sau statele membre. Cine pune în aplicare anumite hotărâri judecătorești, cine verifică implementarea, toate acestea sunt probleme care țin de complexitatea sistemelor juridice și uităm că avem de-a face cu copii care sunt separați de părinții lor, care nu mai locuiesc la reședința obișnuită, singura pe care o cunosc și sunt această situație precară. Mă ocup de multe astfel de cazuri. În unele putem acorda asistență, în altele mai puțin și întotdeauna avem în vedere uh, situația umană în spatele aspectelor tehnocrate și putem analiza, putem să vă oferim cazurile pe care le analizăm pentru a vă ajuta în activitatea dumneavoastră. Procesul se încetinește și există acest concept de returnare rapidă, dar termenul prompt rapid a um, dispărut. Poate că în unele cazuri are loc returnarea, dar niciodată nu se întâmplă în mod prompt. În, există state membre în care părinții se deplasează cu copiii pentru că poate uh, în alt stat, pentru că poate acolo obțin un rezultat mai bun decât a fost cazul în statul unde erau inițial. Nu cred că trebuie să permitem să continuă acest lucru și sper că veți avea în vedere această situație în activitatea pe care o desfășurați. Mai târziu voi vorbi cu dumneavoastră în detaliu Uh, pe aceste detalii, pe aceste aspecte. Vreau să mă refer însă la chestiunea adopției fără consimțământul părinților. Comisia Petiției și biroul meu ne-am ocupat de acest lucru. Multe ambasade se ocupă de asemenea și e un subiect pe care trebuie să-l avem în vedere. Din câte știu, există diferențe la nivelul sistemelor de asigurări asistență socială în statele membre și de aceea acest lucru duce la interpretări diferite ale conceptului interesul copilului la nivelul partenerilor care se deplasează dintr-un stat membru în altul. Cred că trebuie să discutăm aceste concepte astfel încât să ajungem la niște concluzii comune și întotdeauna trebuie să avem în vedere această dorință exprimată de noi toți, că trebuie să facem ce e în interesul copilului, nu doar să reflectăm uh, interesele părinților sau ale sistemelor judiciare. Acestea sunt deci domeniile unde trebuie să intrăm în detalii și în calitate de mediator pentru drepturile copilului sunt foarte încântată să fiu aici și să prezint uh, câteva dintre problemele pe care le identificăm. Pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama că sistemul nostru nu este adecvat și, uh, în calitate de legiuitori, avem datoria să îmbunătățim legislația, să o facem să își servească scopul în mod uh, mai eficient. Ați menționat 16 milioane de cupluri internaționale, deci vedem care este amploarea problemei cu care ne confruntăm și aceasta este în continuă creștere. Și în încheiere, domnule președinte, cred că noi, ca reprezentanți aleși, avem obligația de a discuta cu cetățenii despre această chestiune. Nu când apar dispute între parteneri, ci în cadrul conversațiilor pe care le avem pe diverse subiecte, drepturile copiilor, familiei și așa mai departe. Poate că e mai ușor ca aceste lucruri să fie discutate atunci când nu există conflicte când avem de-a face cu o situație conflictuală, um, e foarte greu să fii obiectiv și să iei hotărârile corecte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Și noi vă mulțumim, doamnă comisar. Foarte pe scurt, Bruxelles 2A a făcut o treabă foarte bună în Bruxelles de când funcționează de 10 ani, dar într-adevăr a sosit momentul să modificăm acest uh, regulament pentru că primiți petiții, noi primim scrisori, e mail cu întrebări uneori foarte tragice, cu situații foarte tragice, cu familii destrămate în care copiii plătesc prețul și de aceea vrem să pregătim această propunere. Am avut o discuție îndelungată săptămâna trecută în Consiliul pentru Justiție, vineri, unde toți miniștrii și-au prezentat propunerile și pozițiile referitoare la îmbunătățirea procedurii, la creșterea nivelului de încredere între instanțe în cazurile transfrontaliere, cum să implicăm autoritățile naționale pe care le-ați menționat și dumneavoastră, cum să înlăturăm toate obstacolele și să accelerăm procesul decizional și multe alte aspecte. Și am auzit și niște idei foarte interesante și noi. Aceasta a fost o încurajare foarte puternică, zic eu, care vine acum și din partea dumneavoastră. Vrem să analizăm mai multe surse, studii, experți, poziții ale experților, consultări publice, pentru a putea avea un studiu de impact și apoi propunerea să fie adoptată în comisie în primăvară. Asta este intenția. Deci ar trebui să se întâmple repede și sperăm să nu existe nimic care să blocheze procesul, pentru că suntem cu toții de acord că asta este cea mai bună abordare. Uh, thank you very much. I do not see any other... Mulțumesc. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Prin urmare, încheiem acest punct 4 aici, Mulțumim, i domnule comisar, pentru prezență și dorim să vă revedem aici cât mai des. Mulțumim! So, uh, Dragi colegi, vă rog să vă scoateți cartonașele de vot, cartelele de vot și să le introduceți în dispozitiv. Um, roll call vote? It's a roll call vote, yes, because it's a report. Yeah, so you will guide me. Right? Can we, can we begin? Haideți să începem cu voturile, vă rog. we would need a bit more of silence in the hall. Vă rog să păstrați liniștea ca să putem vota. Austria, Belgia și Polonia autorizația de a ratifica sau de a adera la Convenția de la Budapesta. Acesta este un vot cu apel nominal. Prin urmare, deschidem votul. S-a închis votul. Se consideră adoptat. Trecem la al 30 și 31-lea raport uh, anual privind monitorizarea aplicației legislației europene. Amendamente AFCO 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Envi 3. Envi 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Envi 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. NV8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. and it has been adopted. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV7 pentru, împotrivă, verificăm cu vot electronic. Se adoptă. Peti 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 23 pentru, împotrivă, verificăm. se adoptă. Peti 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV10 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm. Rejected. Se respinge. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 19 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Așa este. Se adoptă. Compromisul 8, nu, este pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să verificăm. Cred că a fost adoptat, dar e să verificăm electronic. Mm-hmm. A votat toată lumea? Închidem votul. S-a adoptat. Amendamentul 38-39 pentru... Îmi cer scuze? Nu, îmi cer scuze. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peti 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 25 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă um, AFCO 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă LIBE 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă LIBE 7 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Nu, se respinge. Libe 8 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Liber nouă pentru. Împotrivă. Aici trebuie să verificăm din nou. Și a fost respins. Libe 10 pentru. Împotrivă abțineri se respinge, libe 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, libe 12 pentru, împotrivă, haideți să verificăm din nou. Libe 12 se adoptă. Libe 13 pentru? Împotrivă? Nu sunt sigur. Aș vrea să verific din nou. Se adoptă, deci Libe 13. Libe 16 pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă, liber 16 pentru, nu, îmi cer scuze, Envy 16 pentru, împotrivă, vă rog să verificăm. Se respinge. NV17 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm NV17. Se adoptă. Peti 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. NV 20 pentru. împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și votăm acum întregul raport prin vot cu apel nominal. Deschid votul. Se adoptă. Acum, inițiativa europeană a cetățenilor. Amendamentul 2. Pentru. Domnul Sayer? Da, aș vrea să vă rog, având în vedere că acel compromis numărul 9 nu acoperă amendamentul 35, să votăm separat. Deci, am spus deja acest lucru săptămâna trecută, dar vreau să confirm că ne dorim un vot separat la amendamentul 35. Doamna Kaufmann? Da, am vorbit despre asta, este în regulă, dar am convenit de asemenea să votăm mai întâi compromisul și apoi amendamentul 35. E regulă, mulțumesc.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 Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, vă rog. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă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 Haideți să verificăm, vă rog. Se adoptă. Amendamentul 28 pentru? Împotrivă? Vă rog să verificăm. Îmi cer scuze. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Haideți să verificăm. Da. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? Bun, e în regulă, verificăm. Da, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, verificăm. Da, se respinge. Și acum avem amendamentul 35 pentru, împotrivă, poate că ar fi bine să verificăm din nou. și a fost adoptat. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, aș spune, dar haideți să verificăm, vă rog. Se adoptă. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42 pentru. Nu este un amendament cu solicitare de răspuns oral. Deci, sperăm că va fi un consens mai larg și aș schimba acel, acea porțiune de text, spune vorbitorul. Of the regulation, this would be the change word in that amendment. Okay, so with this oral... Deci, cu acest amendament, cu solicitare răspuns oral, uh, uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum vot cu apel nominal pentru uh, întregul aviz. Și a fost adoptat. În mod evident, vrem să o felicităm pe doamna Kaufman pe această cale the single votes. Trecem acum la uh, votul pentru punctul 11, petiția. Do you want, does anyone oppose to vote? Se opune cineva la propunerea de a le vota în bloc pe toate? Înțeleg că da, atunci trecem la punctul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul 12 pentru, împotrivă. The point, uh, single votes point 12. Deci la voturile separate punctul 12. Yes. Mrs. Regner, do you want to... Doamna Regner, doriți să comentați? Da. Cred că numerotarea, lista noastră de vot este puțin diferită. Puteți să ne dați niște elemente ca să verificăm? in Ordnung uh, für die... Se pare că este în regulă, nu am obiecții nici la votul în bloc. Da, dar sunt alți colegi care s-au opus. Deci, doamna Reckner, alte grupuri s-au opus, deci va trebui să le votăm individual. Oricum, repetăm votul și pentru punctul 11 pentru a verifica dacă a fost corect. Deci pentru 11, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Punctul 12 pentru Împotrivă. abțineri se adoptă. Punctul 13 pentru Împotrivă. abțineri se adoptă. 14 pentru Împotrivă. abțineri se adoptă. Iar Acum supunem la vot mandatul raportorului pentru proiectul de buget pentru 2016. Aici există trei părți. Toată lumea pregătită. Punctul numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pentru punctul 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În felul acesta am uh, încheiat programul de vot pentru astăzi. And now we continue. Trecem acum la o întâlnire cu ușile închise. Deci rog toate persoanele care nu sunt autorizate să participe